Dear President, Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll. Ședința se reia. Procesul verbal al, text, al ședinței de ieri a fost adoptat. Există obiecții? Nu este cazul. Procesul verbal este cu aceasta adoptat. Primul punct de pe ordinea de zi se referă la mm, încălcarea drepturilor omului. Dezbaterea durează o oră, conform articolului 122 al regulamentului de procedură. Iar primul punct se referă la Pakistan și la cazurile noi de persecuție. Dau cuvântul uh, raportorului domnului Bilan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Niedawne przypadki skazywania. Mulțumesc, domnule președinte. Cazurile recente de condamnări la moarte ale